Good morning, everybody. Can we start now? Bună dimineața tuturor, haideți să începem. În primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Procesul verbal al întâlnirilor de pe 18-19 aprilie, respectiv 30 mai aveți acest proces verbal în dosarele dumneavoastră. Regimul lingvistic. Astăzi avem franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, maghiară, poloneză, slovacă, bulgară și limba română. Aș dori să vă readuc aminte că această întâlnire este difuzată și pe internet. În ceea ce privește întâlnirile coordonatorilor de pe întâlnirea coordonatorilor de pe 20 iunie 2016, aș dori să vă spun că aceste decizii ale coordonatorilor au fost um, transmise pe e-mail tuturor membrilor de la cult și ele sunt aprobate deoarece nimeni nu a ridicat obiecții până la termenul de 28 iunie. Uh, doar domnul Malteze a avut un lucru de spus și mențiunile lui au fost adăugate la secțiune diverse. Toți membrii cult au fost informați de aceste chestiuni prin acel e-mail despre care vă spuneam. Să trecem la evaluarea strategiei pentru tineret a Uniunii Europene 2013-2015, raportat de Andreea Bocșcor. Avem proiectul de raport, avem 244 de amendamente, 16 compromisuri de asemenea avem avize de la Comisia pentru Ocupare și de la Comisia Cont. Ambele datează din 19 aprilie. Poate domnul Bocicor dorește să spună ceva? În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru munca lor. Amendamentul 49. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 47. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 48. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50. Pentru, împotriva, abțineri. Aș dori să verificăm electronic. Am deschis votul. Cincizeci. Mai aștept puțin. Iată, aveți cartela. Am deschis votul. A votat toată lumea? Foarte bine, am închis votul. Se respinge. Se respinge. Vot egal, se respinge. Compromisul 5 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la amplu 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, ca și înainte. 57. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 58. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ampl 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ampl 2. Am văzut, dar în orice caz putem verifica. Verificăm electronic ampl 1. Am închis votul. Se adoptă.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 81 vot pe părți, cerut de ALDE. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 82. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 83. Cine o vot pe părți și aici, cerut de ALDE. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 86. Cine este pentru? Cine este pentru 86? Ridicați-vă mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Trecem la 84. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 85. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ample 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Am deschis votul să verificăm la ampl 3. Am închis votul. Se adoptă. Să aveți încredere în mine. Ampl 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ampl 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 29. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cont 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 91 pentru, împotriva abțineri se respinge, 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 100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 V. Abțineri se respinge. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vor de părți la 107. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se... Îmi cer scuze. Haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 108. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 109. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 110. Amendamentul raportoare. raportoare. Cine este pentru? Împotriva Abțineri? Se adoptă. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ampl 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ampl 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ampl 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Putem verifica. Am deschis votul. Deci la Ample 9 verificăm electronic. Am închis votul. Se adoptă. 113 și 117 sunt identice. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 114. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 115. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 116. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 126. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 127. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Se adoptă. 128. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 129. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 130. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 131. Cine ne este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 132. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 133. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 134. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 135. Amendamentul raportorului. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la ampl 11 pe următoarea pagină. Cine este pentru? Deci, scuze, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 13, ampl 13, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Ampl 14. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Ampl 15 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. Ampl 16 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. Ampl 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ampl 31, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ampl 32, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ampl, uh, ce scuze, 144, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 1, din partea raportorului. Amendamentul 145, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem așadar la amendamentul 148 pentru, împotriva, abțineri. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 150 Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 151 pentru, Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 105, cer scuze, trecem la Ample 10. Doriți să verificăm? Nu, atunci Ample 10. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este pentru Ample 10? Împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 19 pentru. Împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 153. Vot pe părți, cerul de alde, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 12, pe următoarea pagină. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 13.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 Verificare. O 168. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 170. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș dori să verificăm. 170. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cont 1. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cont 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cont 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cont 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cont 7. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cont 8. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Să verificăm. Am deschis votul pentru cont E8. Am închis votul. Se luptă. Cont 9. Cine este pentru? Pentru. Cont 9. Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm. Cont 9. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cont 10. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cont 11. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliatul 17, amendamentul 172. Cine este pentru? Împotriva? Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Împotriva abțineri se adoptă. 173. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 174. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge 175 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 176 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 177 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă Vot pe părți la 178, cerul de alde, prima parte. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Cont 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cont 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Ampl 21. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Cont 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 186. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 187. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ampl 12. Putem verifica. Am deschis votul la 187. Am închis votul. Se respinge. Diferență de două voturi. Ampl 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Ampl 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Ampl 18. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Ampl 22. Deschid votul să verificăm la Ampl 18. Am închis votul. Se adoptă. Ample 22, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Ample 23, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Ample 24, cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Ample 26, pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 188, pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 14, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Cont 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș dori să verificăm. Am deschis votul la cont 15. Am închis votul. Se adoptă. Cont 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cont 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cont 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 192. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 193. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compr Amendamentul 194. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 201. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 202. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ample 25. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se adoptă. Ample 28. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Ar fi mai bine să verificăm. Deschid uh, votul pentru Ample 28. Am închis votul. Se adoptă. 209 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16, 500 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 216, 500 pentru, împotriva abțineri se adoptă 217, Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 219. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Se respinge, îmi cer scuze. 220. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 218. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Aș dori să verificăm. 218. Am închis votul. Se respinge. 221. Pentru? Împotriva? Abțineri? Poate că este respins, dar aș dori să verificăm. Am deschis votul la 221. Am închis votul. Se respinge. 223. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 222. Credeam că dacă se adoptă, atunci... A, nu. Aici scrie că dacă se adoptă, amenul 224 este caduc. Deci am dreptate. Atunci trecem la 222, pentru că 224 este caduc. 222. Chiuciuc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente, amendamentul 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Ciuntis. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 cine, al raportului 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se respinge, 21 pentru, în, pentru, împotriva, abțineri se respinge, 22 pentru, împotriva, abțineri, cred că este respins, dar haideți să verificăm. Am deschis votul la 22. Am închis votul. Se respinge. vot egal. 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri, adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri, să verificăm 25. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 42 este caduc. Trecem la 26. Vot pe parți cerul de către ALDE. Prima parte. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Aș dori să verificăm. Am deschis votul la prima parte de la 26. Am închis votul. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 27. Pentru? Împotriva? Abțineri? Poate că se adoptă, dar haideți să verificăm. Am deschis votul la 27. Poate că se adoptă, dar să vedem. Sau am închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pe pagina următoare. Necov. Cine este pentru, împotriva, abține, să adoptă. Amendamentul oral numărul 2. 35. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Poate că se respinge, dar haideți să verificăm. Am deschis votul la amendamentul oral 2. Am închis votul. Bă, nu, acum am închis votul. Se respinge. Compromisul 4.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 Foarte bine. Am închis votul. 22 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere. Se adoptă raportul. Multe felicitări colegului Vocșcor, multe felicitări tuturor raportorilor din umbră și mulțumiri secretariatului pentru asistență. We go now to the second uh, report that we have to... Trecem acum la al doilea raport pe care trebuie să-l uh, votăm. Este vorba despre raportul Camer... Camere Verde. Este vorba despre raportul privind accesibilitatea uh, produselor și serviciilor. Este vorba aici de un aviz Spuneam că raportoarea este doamna Petra Camerevert. Proiectul a fost prezentat pe 30 mai până pe 7 uh, iunie am avut dreptul să depunem amendamente. Vrea doamna raportor să intervină? Vrem să clarific ceva. În ultimele zile, acest aviz a produs niște reacții. Ei, vroiam doar să vă spun că propunerea mea nu vrea să limiteze accesibilitatea produselor și serviciilor, ci vrea să sporească acest grad de accesibilitate. Asta printr-o mențiune uh, specifică pe sector în directiva privind uh, serviciile audio, mass media audiovizuale. Îmi doresc să întăresc aceste servicii. O serie de uh, prestatori de servicii uh, mass media audiovizuale au fost uh, dispuși să lucreze cu persoanele cu handicap, cu asociațiile persoanelor cu handicap. Sper din tot sufletul că aceste dezbateri vor avea loc și că se vor concretiza cu o propunere. În cazul în care această propunere nu va veni din partea lor, atunci vom veni noi cu o soluție. Nu știm care va fi uh, poziția Consiliului până atunci, însă în momentul de față am reușit să ne grăbim cu efect în, în, și să avem eforturi susținute în ceea ce privește directiva serviciilor mass media Uh, audiovizuale. Am reușit să facem lucrul acesta, vrem în continuare să, să depunem eforturi și vrem ca accesibilitatea acestor servicii să fie sporită prin intermediul unor modificări aduse directiva, uh, directivei serviciilor mass media autovizuale. Doamna președinte, vă mulțumim pentru această prezentare, pentru această introducere. Avem nevoie de o pornire, un punct de pornire structurată. Doamna Ward, mulți membri au primit o serie de informații, de reacții din partea asociațiilor persoanelor cu handicap din Europa. Există membri care ne-au, uh, sau colegi care ne-au contactat de asemenea, chiar dacă nu sunt neapărat membri ai comisiei noastre, sunt în îngrijorați de ceea ce se întâmplă. Uh, și eu am lucrat cu persoanele cu handicap. Nu cred că suntem pregătiți acum să votăm. Doamna președinte, acum nu ar trebui să purtăm o dezbatere. Ar trebui doar să votăm. Conform procedurii, doar raportoarea are dreptul să intervină în momentul de față, pentru că dezbaterile deja au avut, au avut loc. Eu vreau să vă propun să amânăm votul, pentru că încă nu am rezolvat toate lucrurile neclare pe care ni le-au semnalat persoanele cu handicap și uh, trebuie să convingem aceste asociații de bunele noastre intenții în cazul în care vrem să continuăm eforturile noastre. Eu Personal nu sunt convinsă că ceea ce facem e bine și nici asociațiile persoanelor cu handicap nu sunt. Această întrebare până la urmă sau această remarcă îi se adresează doamnei raportor, dar au avut loc discuții pe tema aceasta. Asociațiile au făcut schimb de informații, au, au contactat-o pe doamna raportor, uh, i-au contactat pe raportorii din umbră și eu am primit uh, o serie de e mail pe tema aceasta. Dar dacă vrem să amânăm votul, atunci toată lumea trebuie să fie de acord. În numele PPE-ului uh, vreau să vă spun că nu suntem de acord cu amânarea acestui vot am purtat o serie de dezbateri cu asociațiile persoanelor cu, handihap, cu handicap și în cazul acestui raport și în cazul raportului privind directiva serviciilor mass media autovizuale. Eu am fost raportor la directiva privind uh, accesul la site-urile publice și știu până la urmă care este situația și consider că până la urmă um, prin ceea ce am făcut în momentul de față, am reușit să aducem o serie de beneficii persoanelor cu handicap. Ei bine, persoanele cu handicap și interesele lor vor fi mai bine deservite în cazul în care toate lucrurile acestea sunt incluse uh, în directiva serviciilor mass media audiovizuale. Știm ce s-a întâmplat în trecut, știm ce s-a întâmplat cu uh, discuțiile privind site-urile publice, știm care a fost poziția Consiliului, care a fost poziția Comisiei. Uh, eu consider că putem să evoluăm în acest domeniu doar dacă procedăm așa cum ne, ne-a cerut doamna raportor. Nu cred uh, că mai are sens să purtăm discuții în momentul de față. Eu sunt absolut convinsă că ceea ce facem este bine. Prin urmare, nu consider că acest vot ar trebui să fie amânat. Doamna președinte, avem o ordine de zi. Știu că tema aceasta este una importantă. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuțiile acestea deschise, uh, dar să nu uităm că directiva serviciilor mass media audio vizuale este ar, do, ar trebui să fie esențială. Prin urmare, raportorii, raportorii din umbră trebuie să continue discuția cu sectorul, trebuie să includă sectorul în discuțiile cu privire la articolele directivei serviciilor mass media audiovizuale. S-a decis ca acest articol să rămână în directivă. Noi am decis lucrul acesta, ne dorim ca uh, accesibilitatea să fie sporită. În momentul de față, directiva a fost modificată sau a fost discutată în așa fel încât gradul de accesibilitate să, să crească. Am stabilit în directivă până la urmă că toate statele membre trebuie să numească autorități responsabile de punerea în aplicare și monitorizarea punerii în aplicare a literei legii europene. În momentul în care vom discuta despre eliminarea tuturor uh, sau despre actul legislativ care se referă la eliminarea tuturor barierelor, vom fi și mai activi decât am fost până în momentul de față. Trebuie să ne continuăm eforturile. Accesibilitatea trebuie să fie ancorată în directiva serviciilor mass media audiovizuale. Eu înțeleg care sunt uh, remarcele dumneavoastră, care sunt temerile dumneavoastră, dar consider că în momentul de față am putea trece la vot. Articolul 1, amendamentul 36 pentru ce se întâmplă? A. Ah. Doar un minut. Doar un minut. Am și eu un comentariu foarte, foarte succint. I-am ascultat pe toți, nu-i cunosc pe toți membrii comisiei, dar îmi permit să fac și eu un comentariu pe tema aceasta deosebit de importantă. Am uh, luat uh, legătura cu diferitele companii, uh, dar și cu ONG-urile pentru persoanele cu handicap. Am discutat și cu cei de la Forumul European pentru persoanele cu handicap. Avem actul privind accesibilitatea la nivel european. Și în ceea ce privește mass media audiovizuală, trebuie să includem și aici accesibilitatea, pentru că serviciile mass media audiovizuale uh, se referă la toate programele emise pe când actul uh, privind accesibilitatea se referă doar la produse și servicii. Deci este vorba despre două domenii complet dif- diferite. Într-adevăr, există ușoare suprapuneri, dar lucrurile acestea, cele două categorii, cele două sectoare, au un impact unul asupra celuilalt. Spre exemplu, dacă se operează o ștergere, Um, în, uh, în televiziune uh, trebuie să existe întotdeauna sub uh, titrare, asta conform directivei. Dar în celălalt act nu există această mențiune specială. Eu îmi doresc ca toată lumea să aibă acces egal în absolut toate domeniile. Doamna președinte, stimați colegi, am făcut o, o excepție acum. De ce? Pentru că această remarcă a fost una specială până la urmă. Uh, prețuiesc cele spuse de doamna Stevens și tocmai de aceea am decis să îi dau cuvântul. Mai îmi mai permit să fac și eu un comentariu și după aceea trecem la vot. Eu consider că a noastră comisie trebuie să vină cu mai multe pretenții, cu mai multe cerințe. Știm că sectorul audiovizual este un, unul special și tocmai de aceea dorim să-l integrăm aici. Asta au spus cei doi uh, raportori, cele două raportoare până la urmă. Trebuie să includem articolul care se refere la uh, eliminarea barierelor și tocmai de aceea trebuie să întărim acest articol. Trebuie să discutați problemele pe care le aveți cu raportorii. Este vorba de niște cerințe, niște norme care trebuie să fie fie inclusă în directivă. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, suntem conștienți de importanța uh, unei uh, norme orizontale. Tot ceea ce are de a face cu sectorul audiovizual trebuie să fie tratat în directivă. Cred că sunteți cu toții de acord cu mine și eu am fost raportoare pe tema dizabilităților. Am, tratat, am prezentat acest uh, raport uh, în plen. M-am referit în raportul meu la limbajul mimico-gestual, la subtitrări. Uh, toate lucrurile acestea au fost deja tratate, dar ele trebuie să fie întărite și trebuie să fie suplimentate dacă e ca accesul persoanelor cu dizabilități să fie într-adevăr garantat în contextul tuturor serviciilor mass media audiovizuale. Îmi cer scuze că v-am dat uh, tuturor cuvântul, poate n-ar fi trebuit, dar într-adevăr temele acestea sunt foarte importante și trebuiau discutat, uh, discutate. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 3 și 38 sunt identice. Pentru, împotriva, abțineri. Vreau să verificăm. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Continuăm cu 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 41 pentru, uh, împotrivă, abțineri respins, 6 și 42 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 43 pentru, împotriva abținerii respins, 44 pentru, împotriva abțineri respins, 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 46 pentru, împotriva abțineri respins, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 acum, pentru, împotriva abțineri respins. 50 pentru, împotriva abțineri respins. 51 pentru, împotriva abțineri respins. 52 pentru, împotriva abțineri respins. 53 pentru, împotriva abțineri respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 54 pentru, împotrivă, abțineri respins, 55 pentru, împotriva abțineri respins, 56 pentru, împotriva abțineri respins, 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru, împotriva abținerii respins, 59 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 60 pentru, împotriva abținerii respins, 61 pentru, împotriva abținerii respins, 62 pentru, împotriva abținerii respins, 63 pentru, împotriva abținerii respins, 64 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 65 pentru împotriva abținerii se adoptă, 66 pentru împotriva abținerii respins, 67 pentru împotriva abținerii respins, 68 pentru împotriva abținerii se adoptă, 69 devine caduc, trecem la 70 pentru împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 și 72 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 12 de pe pagina următoare. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 1, uh, 22 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul oral de la amendamentul 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru împotrivă abțineri respins. 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru împotriva abțineri respins. Continuăm cu 27 pentru împotrivă abțineri respins. 28 pentru împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, pentru, împotriva, abțineri, respins. 30 este retras, 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 32 pentru, împotriva, abțineri, respins, vot uh, pe părțile la 33, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri respins, 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 19 pentru, împotrivă, abțineri respins, 20 pentru, împotrivă, abțineri respins, 21 pentru, împotrivă, abțineri respins. Votul final asupra proiectului de aviz, votul este deschis, votul s-a închis, se adoptă cu 18 voturi pentru, 10 împotrivă, două abțineri. O felicităm pe doamna raportor, le mulțumim raportorilor din umbră de asemenea. Și mulțumim de asemenea secretariatului. Okay. Uh, Ah, we are late, sorry. Allora, I pray, vi prego di restare ai vostri podi, I, I pray you to stay. Dragi colegi, vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră. Pentru că domnii miniștri uh, sunt aici, noi suntem un pic în întârziere și am să le spun bun venit în primul rând. Certo, certo, certo. Uh, well, uh, please, uh, can you take this, your seat, please? Sorry. We... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe. Sorry. Uh, we need silence, please. Vă rog să faceți liniște. Julie, te rog, îmi pare rău, dar trebuie să încheiați conversația. Sorry. Thank you to our colleagues and also to other people. All right. Eh, noi abbiamo, eh, I will speak in, in, in Italian, and eh, so you can... Voi vorbi în italiană, așa că puteți să utilizați căștile și alegeți limba pe care o doriți. Avem interpretare în multe limbi. Și uh, suntem transmiși direct pe internet. Bun venit în primul rând aici uh, la comisia noastră, bun venit președinției slovace, în primul rând uh, domnul ministru al culturii, domnul Marek Madaric și domnul Peter Plavcean, ministrul educației, al cercetării și al sportului. Dumneavoastră ați venit deja în cadrul unei audieri la Comisia ITRE pe tema cercetării și acum uh, suntem bucuroși să vă primim aici. Suntem oarecum în întârziere. Știm că aceasta este prima președinție pentru care vă felicităm și suntem convinși că președinția slovacă va fi în stare să țină cont de sensibilitățile și nevoile Comisiei de Cultură. Dumneavoastră preluați președinția într-un moment foarte critic pentru viața Uniunii Europene după referendumul din Marea Britanie și după toate crizele umanitare și provocările cu care ne confruntăm. Iată, avem în primul rând nevoia de relansare și pentru economie. Sperăm uh, să putem conta pe ajutorul dumneavoastră și pe Consiliu, pentru că astăzi mai mult decât niciodată avem nevoie de acest ajutor. Noi uh, ne-am dat seama că cei care își imaginau că problema culturii este o temă secundară și-au dat seama acum că nu este chiar așa și-au dat seama că cele două axe politice sunt esențiale. De aceea va trebui să recentrăm prioritățile Comisiei, politica de securitate, de migrație, politica externă de dezvoltare sau de cooperare nu au nicio șansă dacă nu se mizează pe educație și pe sistemele educaționale, dacă nu avem un adevărat spațiu european al educației, o cultură a industriei creative, și o adevărată diplomație culturală. Vă cerem de asemenea să ne ajutați și cu bugetul 2017, care este îngrijorător pentru programele noastre. De aceea vă cerem să ne susțineți. Și acum am să dau cuvântul, în primul rând, domnului ministru al culturii, domnul Marek Madaric, care va vorbi timp de 12 minute, vorbindu-ne despre prioritățile președinției slovace. Și după aceea voi da cuvântul ministrului educației. Vom avea o primă rundă de intervenții ulterior din partea coordonatorilor, după care vor lua cuvântul deputații. Domnule ministru Manarici, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi uh, colegi, am să vorbesc în limba slovacă, limba oficială a Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, este o adevărată uh, onoare pentru mine să iau cuvântul în fața dumneavoastră la Comisia de Cultură și Educație a Parlamentului European. Este pentru prima oară când uh, mă adresez dumneavoastră în numele președinției slovace a Uniunii Europene. Revizuirea directivei pentru servicii audiovizuale reprezintă o adevărată prioritate pentru președinția noastră și pentru serviciile audiovizuale. De aceea vreau să uh, mulțumesc uh, Comisiei că a ascultat vocea Parlamentului și a Consiliului și a prezentat această propunere uh, legislativă anul acesta. Vom avea ocazia, alături de alți colegi și alți miniștri ai OE, să uh, dezbatem pentru prima oară această temă importantă la uh, Consiliul de Tineret și Cultură. Mediul uh, audiovizual, așa cum era el în urmă cu ceva ani, s-a schimbat complet în urma revoluției digitale au uh, intrat pe piață noi actori cu noi modele de business și aceasta au dus la o schimbare continuă a peisajului mass media. Producătorii tradiționali și-au adaptat și ei acestor schimbări și și-au extins serviciile uh, la nivel online. Prin urmare, acum uh, cetățenii au o ofertă mult mai variată. Serviciile mass media și audiovizuale la cerere practic uh, concurează pentru aceeași audiență, însă la ora actuală regulile sunt diferite pentru cele două domenii. Diferențele între cele două domenii însă sunt din ce în ce mai mici. Cei care se uh, uită la televizor de multe ori nu fac diferența între diversele servicii care sunt disponibile și de aceea nu consideră că e nevoie de un grad de protecție diferit pentru ele. Este o situație care a pus uh, problema felului în care s-a actualizat acest context, pentru că ultima schimbare a avut loc în urmă cu aproape 10 ani și la momentul acela aveam uh, onoarea să fiu și eu prezent la această modificare. De atunci însă până acum uh, industria s-a schimbat uh, radical și nevoia de modernizare a acestui context um, a fost subliniată de Consiliu în concluziile adoptate de președinția italiană la sfârșitul anului 2014. Cu acea ocazie, ministrii cereau să se facă o propunere în vederea revizuirii acestei legislații. Aceleași concluzii includeau și o listă de domenii care, din punctul de vedere al Consiliului, trebuiau să fie revizuite și mă bucur să văd că la nivelul Comisiei s-a ținut cont de aceste propuneri. Sunt convins că comisia dumneavoastră a făcut o muncă excelentă pentru a face față temelor din uh, piața unică digitală și de asemenea în temele legate de această directivă. În acest sens, aș face referință în special la raportul din decembrie anul trecut, de aici de la Parlamentul European, în care Comisia de Cultură s-a implicat din plin. Întrebările referitoare la soluții de viitor sunt esențiale ca și comisia dumneavoastră, președinția noastră dorește să asigure în special protecția minorilor, pentru că ei reprezintă una din categoriile cele mai mari la nivelul audienței în ceea ce privește știrile și, în același timp, este una din categoriile cele mai vulnerabile. Directiva revizuită cred că ar trebui să ducă la o protecție cât mai eficientă a minorilor, indiferent de tipul de servicii furnizat aceste argumente ne-au făcut uh, să luăm decizia de a avea o conferință în ceea ce privește protecția minorilor și cadrul de reglementare ca fiind o temă esențială pentru procesul de revizuire. Conferința va avea loc uh, între 15 și 16 septembrie la Bratislava. Președinția slovacă dorește să facă cât mai multe progrese în uh, negocierea uh, modificării acestei directive. Am început uh, dezbaterile chiar din luna aceasta la nivelul grupului de lucru pentru teme audiovizuale și aceste dezbateri vor continua după vacanța de vară. Așteptăm să cooperăm uh, cu comisia dumneavoastră, care are multă experiență în domeniu și așteptăm să avem uh, um, aceeași uh, cooperare și cu celelalte președinții din cadrul trioului de președinții și vom face o propunere până în luna octombrie. Ținând cont de uh, dificultatea și complexitatea acestor negocieri, Dorim să prezentăm și un raport cu progrese la Consiliul din luna noiembrie. O altă prioritate în domeniul culturii este propunerea Parlamentului și a Consiliului de a declara anul 2018 anul patrimoniului cultural. Aș vrea în primul rând să mulțumesc Parlamentului European pentru eforturile pe care le-au făcut pentru a susține această inițiativă alături de Consiliu. Noi dorim să începem cât mai repede lucrările la această propunere în cadrul președinției noastre. Patrimoniul comun cultural este considerat de noi ca fiind o parte importantă în procesul de conștientizare asupra valorilor Uniunii în rândul cetățenilor și aceasta într-un moment în care ne confruntăm cu crize la nivel politic și economic. Noi considerăm că investițiile făcute în patrimoniu nu sunt uh, o pierdere, ci mai degrabă pot aduce beneficii. Și uh, aceasta destul de rapid. Foarte multe uh, rapoarte uh, prezintă informații în acest sens și arată potențialul patrimoniului cultural pentru a ajunge la o mai mare dezvoltare a Europei. Salutăm faptul că această inițiativă va ține cont în mod specific de trei provocări. În primul rând, diversitatea culturală, schimbările demografice și durabilitatea. Într-un context uh, mai larg, aceasta va arăta cât de importante sunt uh, valorile diversității culturale și al dialogului intercultural. Aceasta se centrează pe o perspectivă regională și locală. Multe proiecte vor um, câștiga în vizibilitate la nivel local și european și aceasta va prezenta un potențial deosebit pentru stimularea ocupării și va oferi oportunități pentru a organiza diverse evenimente în uh, cadrul evenimentelor uh, comune europene la nivel cultural. Anul 2018 reprezintă de asemenea și a sută aniversare um, de la începutul uh, primului război mondial și de asemenea 170 de ani uh, de la pacea de la Vesfalia. Deci, uh, iată un an cu mai multe momente de sărbătorit. Consiliul va coopera cu Parlamentul European pe această temă și în special cu Comisia de Cultură și Educație. Comisia trebuie să uh, publice această propunere și după aceea președinția noastră va face tot ce va sta în puteri pentru a promova negocierile la nivelul Consiliului. Ultima prioritate majoră în domeniul uh, culturii ar fi aceea întăririi relațiilor culturale internaționale. Cultura are un rol din ce în ce mai important în relațiile externe ale UE. Iar președinția slovacă salută comunicarea publicată de Comisie și de înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politici de securitate asupra strategiei UE pentru relații internaționale la nivel cultural și noi considerăm că este o contribuție importantă pentru a ne gândi la rolul culturii în relațiile externe ale UE. Consiliul a inclus această temă printre prioritățile sale principale și acest lucru se reflecta și în planul de lucru din anul 2008 care căuta noi oportunități strategice. Noi uh, suntem uh, mulțumiți de faptul că s-a ținut cont și de prioritățile care au fost determinate cu anterioritate de Consiliu, de exemplu în concluziile din anul 2015 în legătură cu rolul culturii în relațiile externe. Președinția slovacă dorește să aibă o dezbatere la nivel politic cu ministrii de cultură la Consiliul Specific din luna noiembrie. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumim pentru prezentarea priorităților dumneavoastră, care sunt uh, în perfectă armonie cu prioritățile noastre și mă aștept la o cooperare foarte bună. Și acum am să dau cuvântul uh, domnului ministru Plavcan. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc uh, pentru această oportunitate. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru acest uh, bun venit uh, călduros aici la Parlamentul European. Această venire reprezintă o oportunitate pentru mine de a vă prezenta prioritățile Consiliului în domeniul educației, al tineretului și al sportului în conformitate cu planul național, întărirea talentelor reprezintă o adevărată prioritate pentru președinția slovacă. Viitorul Europei depinde de cetățenii săi și de aceea este esențial în societatea dinamică de astăzi să facem investiții în dezvoltarea capitalului uman. Președinția slovacă consideră că susținerea talentului pentru a întări competitivitatea, pentru a întări incluziunea socială și a-și aduce contribuția la dezvoltarea personală, sunt uh, elemente esențiale. Fără îndoială, talentul este un adevărat uh, motor al creșterii economice și al inovației. Prioritățile președinției în domeniul educației au de a face cu noua agenda competențelor pentru Europa și în acest sens vom um, întări competențele necesare nu doar pentru o mai mare angajabilitate, mobilitate și competitivitate, ci și cele care sunt necesare pentru a fi cetățeni activi în viața societății prin negocierea recomandărilor Consiliului pe tema unei garanții pentru competențe, încercăm să asigurăm un nivel ridicat al educației pentru adulți, inclusiv în domeniul digital, mediul de afaceri și competențe transversale. Revizuirea cadrului de calificări europene se centrează pe îmbunătățirea comparabilității acestor competențe, incluzând cunoștințe, competențe și altele necesare pentru fiecare cetățean european. Ne vom centra de asemenea pe agenda de modernizare a învățământului superior și pe competențele digitale. Dezvertarea, dezbaterea politică la nivelul ministrilor a fost prevăzută pentru noiembrie 2016 și aceasta se va centra pe întărirea și dezvoltarea talentelor. Prevenirea fenomenului de radicalizare este de asemenea un element uh, important uh, pentru a lupta împotriva extremismului și pentru aceasta e nevoie de cooperare la nivelul UE, incluzând și tema educației și dezvoltarea unor competențe sociale și civice și aceasta reprezintă uh, plasa de siguranță cea mai bună împotriva excluziunii și a radicalizării. Suntem conștienți că în acest domeniu mai sunt multe de făcut în multe state membre pentru a avea o mai bună cooperare între actorii implicați. În urma comunicării Comisiei pentru susținerea procesului de prevenire a radicalizării care duce la violențe extreme, președinția noastră va propune niște concluzii ale Consiliului care, printre altele, vor sublinia importanța educației inclusive și nevoia de a lucra împreună pentru a preveni radicalizarea și extremismul. Concluziile vor încerca să țină cont de propunerea Comisiei referitoare la educație inclusivă și dezvoltarea competențelor sociale și civice și promovarea valorilor europene prin educație și dezvoltarea unei gândiri critice, și, bineînțeles, susținerea unei societăți uh, inclusive și care să ajungă până la tineri. În conformitate cu uh, provocările reprezentate de criza migrației, vom uh, face propuneri uh, pentru planul de acțiune din țările terțe, un plan de acțiune care a fost publicat recent de comisie și care include o serie de elemente în domeniul educației, al tineretului și al sportului. La toamnă vom avea întâlnirea tradițională a directorilor uh, generali, în care vom vorbi despre modernizarea uh, studiilor superioare, ne vom centra pe contribuția învățământului superior la dezvoltarea relațiilor regionale, la politici mai eficiente și uh, modernizarea educației în vederea implementării la nivelul statelor membre a Alianței Europene pentru Ucenicie și promovarea excelenței în educația vocațională și formare în general. Aș vrea să subliniez aici că principala temă a președinției noastre va fi uh, dezbătută la conferința de pe 12 și 13 septembrie, conferința uh, esențială a președinției noastre pe această temă ne vom centra pe rolul educației, al științei și al tehnologiei în general. Conferința se va centra pe dezvoltarea și promovarea talentelor în trei teme. În primul rând, incluziunea, care să permită educatorilor să descopere și să susțină talentul, indiferent de uh, proveniența um, uh, unor elevi sau dintr-o categorie socială sau alta, în al doilea rând dezvoltarea unor activități prin care să se ajungă la dezvoltarea pe deplin a talentelor existente și în al treilea rând identificarea și descoperirea talentelor speciale pentru fiecare copil pentru a-i susține pe cei dotați în mod special și a le oferi oportunitățile necesare. Noi vom analiza uh, chestiunea talentului dintr-o perspectivă mai largă, vom arăta cât de important este să descoperim și să dezvoltăm talentul și potențialul tinerilor pentru a se integra pe piața muncii. Cadrul de muncă pentru tineri trebuie să fie atrăgător, modern și să reflecte nevoile și așteptările tinerilor, pentru că altfel uh, ar putea scădea angajamentul tinerilor la nivelul implicărilor. Schimbările în stilul de viață al tinerilor ne face să avem nevoie de o modernizare în ceea ce privește uh, mediul online sau offline. Vom ajunge la concluzii ale Consiliului în care să se țină cont de promovarea potențialului tinerilor. La nivelul statelor membre avem nevoie de un schimb de experiențe mult mai intens pentru că este o temă foarte de actualitate, însă nu există exemple concrete și nici suficiente informații asupra felului în care sunt tratate aceste teme. Vom pregăti documente informative alături de viitoarea președinție malteză în care să propunem astfel de schimburi de experiențe între statele membre. Al cincilea ciclu al dialogului structural între tineri, între cele trei președinții, este definit de uh, sloganul Pregătiți pentru viață și pentru societate. Acesta se centrează pe competențele necesare pentru ca tinerii să aibă succes într-o societate și o Europa interconectată. Conferința tinerilor europeni va avea loc după aceea în octombrie în Cosice iar rezultatele conferinței uh, vor fi uh, dezbătute la Consiliul de Ministri ulterior. Va urma și o, o întâlnire a directorilor generali uh, specializați pe tema tineretului, tocmai în scopul promovării și descoperirii talentelor în rândul tinerilor. La această întâlnire, Comisia va iniția o dezbatere în legătură cu o nouă strategie pentru tineri pentru perioada 2019-2027. Comisia va prezenta rezultatele în urma evaluării la jumătatea parcursului ale strategiei actuale, iar președinția slovacă va începe uh, dezbaterea pe tema a priorităților viitoare după uh, anul 2018. Realizând uh, sarcinile sale, președinția noastră dorește să aibă o abordare transversală, care este absolut necesară în rândul uh, tinerilor. Aceasta nu va depinde doar de miniștrii care se ocupă de problemele tineretului, pentru că există multe alte domenii și politici care influențează în mod direct și semnificativ viața tinerilor. În ceea ce privește sportul, ne vom centra în special pe aspectele sale pozitive. De aceea, în conformitate cu programul triului de președinții, prioritățile noastre sunt diplomația și educația prin intermediul sportului agenda noastră în acest uh, domeniu are un uh, numitor comun și anume dezvoltarea resurselor umane prin intermediul sportului. Agenda grupului de lucru pe tema sportului va dezbate chestiuni de actualitate, cum ar fi, de exemplu, implementarea celui de-al doilea plan de acțiune pentru sport pe perioada 2014-2017 și pregătirea unui eventual al treilea plan pentru următoarea perioadă. Și aici uh, cred că se face legătura direct cu munca comisiei dumneavoastră, pentru că dumneavoastră pregătiți un raport asupra abordării integrate prin sport uh, pentru a ajunge la bună guvernanță, accesibilitate și integritate. Impactul uh, sportului asupra dezvoltării la nivel personal va fi o temă principală de discuție la întâlnirea uh, ministrilor uh, sportului și aceste teme vor fi dezbătute, au fost dezbătute încă din anul 2004 în cadrul anului european al educației prin sport. Aceste priorități ale președinției slovace vor fi dezbătute mai departe în conferința Educație prin intermediul sportului, care va avea loc chiar săptămâna viitoare la Bratislava și la care vor participa uh, diversi uh, participanți din multe state membre, experți recunoscuți din țări terțe și, uh, bineînțeles, uh, atleți și alți reprezentanți ai acestei lumea sportului. Conferința va fi urmată de o întâlnire a directorilor uh, pe domeniul sportului și vom analiza prioritățile noastre la nivel guvernamental. M-aș referi aici și la chestiunea uh, dopării, pentru că este important uh, ca în lupta împotriva dopajului să avem o voce la unison la nivelul Uniunii Europene. Săptămâna Europeană a Sportului uh, va avea loc de asemenea în timpul președinției noastre. Vom um, avea o ceremonie de inaugurare în luna septembrie la Cosice cu participarea domnului Navracic și cu alți uh, invitați pentru a deschide această săptămână a sportului. Și cu această ocazie vreau să vă informez că uh, Consiliul Uh, sub președinția slovacă, Consiliul uh, pe tema educației a tineretului și a sportului va avea loc între 21 și 22 noiembrie. Vă mulțumesc și aștept cooperarea cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea priorităților președinției slovace, în special toate acele priorități care au de a face în mod direct cu tinerii și talentul acestora. Și eu uh, voi participa la conferința europeană a sportului, care va avea loc în săptămâna europeană a sportului. Și la nivelul comisiei se pregătește uh, un raport al domnului Tacula chiar pe această temă. Este importantă și diplomația prin intermediul sportului și tot ce are de-a face cu planul comisiei uh, în ceea ce privește integrarea și incluziunea socială pentru persoanele din țările terțe. Avem nevoie de un spațiu rezervat pentru toate aceste persoane. Și acum am să dau cuvântul coordonatorilor. Vă rog, în primul rând, Sabine. Vă mulțumesc în numele PP-ului pentru prezentarea programului dumneavoastră de lucru pentru următoarele șase luni. Aș vrea să subliniez un aspect Domnule ministru Madarici, spuneați că directiva serviciilor mass media audiovizuale este unul dintre cele mai importante proiecte ale dumneavoastră din următoarele șase luni. Este unul dintre proiectele noastre cele mai importante. Spuneați că vreți uh, să luptați pentru o poziție coerentă la nivelul Consiliului. Uh, Uh, și noi lucrăm în acest sens. Chiar în dimineața aceasta am votat un raport care dorește să scoată accesibilitatea dintr-o directivă specială creată pentru uh, acest subiect și includerea accesibilității în directiva serviciilor mass media audiovizuale. Noi uh, considerăm că acest dosar poate să ne ajute să conferim să garantăm acea accesibilitate uh, și persoanelor cu, uh, cu handicap. Vreau să vă întreb în ce măsură la conferințe veți lupta și dumneavoastră ca accesibilitatea aceasta să fie inclusă în domeniul, în sfera de aplicare a directivei uh, serviciilor mass media audiovizuale. Deocamdată Comisia a scos acest aspect din directivă, am purtat o o serie de dezbatere în acest sens. Noi avem o poziție co- mm, coerentă și corelată și am vrea să vă întrebăm care este poziția dumneavoastră. Nu sunteți de părere că această directivă a serviciilor mass media audiovizuale este locul cel mai potrivit pentru a garanta accesibilitatea uh, și mm, printre altele, nu con- considerați că această directivă ar putea duce la armonizarea uh, Uh, standardelor în ceea ce privește genul acesta de, de servicii. În ceea ce privește Erasmus și sport, în, următoarea, în următoarele șase luni, domnule ministru Plavcean, avem o revizuire în cadrul comisiei noastre a programelor și a modului în care acestea sunt puse în aplicare. Vreau să vă întreb în ce măsură dumneavoastră în următoarele șase luni veți lupta pentru simplificarea programelor și pentru sporirea accesibilității uh, beneficiarilor la aceste programe. În audierile și diferitele evenimente organizate de către noi, am înțeles, din partea beneficiarilor, din partea universităților, asociațiilor, etc., că se confruntă cu o procedură foarte complicată în momentul în care doresc să acceseze fondurile alocate acestor programe. E nevoie de o simplificare a programelor, astfel încât micile organizații, micile proiecte să aibă și ele acces la ele. Vreau să vă întreb, de asemenea, ce poziție aveți uh, cu privire la uh, fondurile alocate programului uh, Europa pentru cetățeni? Fondurile acestea au fost scăzute cu 25%, știți prea bine. Acum, cu referendumul britanic, ne dăm seama cât de important e să ne apropiem din ce în ce mai mult de cetățeni. Date fiind cele întâmplate și nu doar, ne dăm seama că acest program nu trebuie să sufere economii, pentru că acest program ne poate ajuta să ne apropiem mai mult de cetățeni. Deci fondurile alocate Europei pentru cetățeni ar trebui să fie chiar uh, crescute pentru ca cetățenii europeni să poată afla ce înseamnă Uniunea Europeană. Care este poziția dumneavoastră? Sunteți dispuși să ne sprijiniți în demersurile noastre de sporire a măcar a marjelor uh, alocate acestei uh, rubrici bugetare? Vă mulțumesc! Grazie, Petre! Mulțumesc, urmează doamna Camerver. Ja, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc, mulțumesc și eu în numele grupului socialist și democrat. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestor priorități ale dumneavoastră. Ați prezentat un buchet bogat de teme. Trebuie să recunosc că ambițiile dumneavoastră sunt într-adevăr curajoase și ambițioase. Prin urmare, nu putem decât să vă urăm mult, mult succes. Eu mă voi limita la directiva serviciilor mass media autovizuale. Împreună cu Ante, vorbitoarea mea, sunt raportoare pe tema aceasta. Cu siguranță această directivă va fi foarte importantă în eforturile noastre din următoarele șase luni. Și iată, mă bucur că și dumneavoastră considerați că acest subiect trebuie să fie unul prioritar uh, în uh, timpul președinției uh, slovace. Uh, doriți să ajungeți la un, un numitor comun cu Consiliu. Mă bucur să aflu că, iată, colaborați cu viitoarea președinție, președinția malteză pe tema aceasta și sper că veți colabora la fel de fructuos și cu noi. Eu consider că cu toții trebuie să analizăm cu mare atenție, dar uh, și cât mai repede cu putință propunerea comisiei. Trebuie să ajungem cât mai curând uh, cu putință la uh, un rezultat, pentru că evoluțiile sunt în curs și, prin urmare, avem nevoie de o soluție solidă, rațională și uh, și, și una de viitor. Uh, Uh, și dumneavoastră spuneați că diferitele tipuri de servicii sunt uh, greu în momentul de față de Uh, de separat, uh, tocmai de aceea trebuie să discutăm cu mare atenție serviciile acestea lineare și nelineare propune, propuse de către Comisie. Trebuie să ne asigurăm că obținem o soluție care să aibă o durată de viață de cel puțin 10 ani, zic eu. Pentru că, până la urmă, ăsta este obiectivul nostru. E clar, evoluțiile sunt în curs, nu putem uh, întotdeauna anticipa în detaliu evoluțiile, dar cred că trebuie să luptăm pentru găsirea unei soluții care să fie cât de cât potrivită pentru ceea ce se va întâmpla. Ar fi păcat ca după 5 ani să ne dăm seama că deja directiva este depășită și că trebuie din nou revizuită și actualizată. Deci, consider că, în special în acest domeniu al protecției consumatorilor, a protecției tinerilor, al diseminării diferitelor produse mass media, trebuie să avem o poziție cât se poate clară și trebuie să ne dăm silința să găsim soluții de viitor. Deci vreau să vă mulțumesc pentru faptul că, iată, vă asumați această responsabilitate la rândul dumneavoastră și noi ne asumăm uh, responsabilitățile noastre și să sperăm că vom uh, reuși să găsim soluțiile acelea de care avem nevoie. Erasmus Plus, cu siguranță, va fi o temă discutată intens în, următoarele, în următoarea perioadă. Antevorbitoarea mea spunea că mulți dintre beneficiarii program, programului uh, au uh, susținut că simplificarea, sporirea accesibilității, recunoașterea de asemenea a vechilor proiecte care aveau numele sau din cadrul Copernicus uh, Leonardo da, da Vinci sunt absolut importante și Parlamentul European lupta pentru aceste lucruri. E important ca Erasmus Plus și toate subprogramele sale să primească în primul și în primul rând fonduri, poate chiar mai multe decât până în momentul de față, uh, dar și mai important e ca accesibilitatea la aceste programe și subprograme să fie îmbunătățită. Sperăm că vom colabora strâns cu dumneavoastră pe tema aceasta. Sperăm să obținem și îngăduința Consiliului. Dacă nu în perioada de programare actuală, dar măcar în viitoarea program, uh, perioadă de programare. Trebuie să convingem Consiliul că acest program le oferă posibilitatea tinerilor și celor în vârstă să acumuleze experiențe în străinătate. Și tocmai de aceea Consiliul ar trebui să vină cu mai mulți uh, bani pentru acest program care este într-adevăr esențial pentru viitorul Uniunii Europene. Trupel. Mulțumim. Urmează doamna Trupel. Presentations. Mulțumesc pentru această prezentare și pentru faptul că ne-ați spus ce intenții aveți în președinția slovacă. Am două întrebări. Una se referă și la AVMS. Ați abordat această întrebare din perspectiva că sunteți în favoarea propunerilor comisiei în ceea ce privește protejarea minorilor. Una dintre propunerile comisiei este protejarea minorilor și uh, lupta împotriva discursului care instigă la ură. Aș dori să ne spuneți dacă sunteți pentru ideile propuse de comisie în forma lor actuală. Iar în ceea ce privește Europa Creativă, Europa pentru Cetățeni și Erasmus Plus, am și aici o întrebare. Săptămâna trecută la Strasburg, Parlamentul a votat rezoluții cu privire la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM-ului, cadrul financiar multianual și a fost foarte clar că avem nevoie de o creștere a bugetului pentru aceste trei programe, mai ales pentru Erasmus Plus și Europa Creativă. Aș dori să știu dacă dumneavoastră, președinția slovacă, sunteți pregătiți să sprijiniți această idee. Sunt de acord și cu întrebarea colegei Verde. Ori de câte ori merg în Germania, în circumscripția mea, aud că Oamenii interesați de aceste programe se plâng că procesul de candidatură este mult prea complicat. Așadar, aș dori să vă întreb, sunteți pregătiți să colaborați cu noi și să ne ajutați să presăm comisia să înțeleagă că e nevoie de o schimbare, viața trebuie să le fie mai ușoară candidaților. Noi dorim să ajungem la cât mai multe grupuri din societate, însă dacă aceste grupuri uh, nu au un acces facil la programe, sunt frustrate de accesul la programe, de procedura de candidatură, atunci nu are niciun rost ceea ce facem noi. Aș vrea să vă întreb dacă ne puteți asista. După cum știți, vom avea o dezbatere cu privire la evaluarea programelor acestora și eu cred că, într-adevăr, e nevoie de o schimbare acolo. Mulțumesc. Aș dori să le dau cuvântul acum ministrilor, și apoi voi da cuvântul colegilor care mai doresc să pună întrebări. Domnule Magerici. Mulțumesc pentru toate aceste sugestii și întrebări. Mulțumesc doamnei Verhaien, doamnei Camerver și doamnei Truppel. În ceea ce privește directiva privind uh, serviciile media audiovizuale, au apărut câteva comentarii. Nu din greșeală am menționat faptul că am fost prezent la cea de-a doua revizuire a acestei directive. Indiferent cât de bună este directiva pe care o adoptăm noi, evoluțiile din acest domeniu sunt atât de rapide încât nu putem ține pasul și pe mine m-ar mulțumi și mă adresez domnule Camere Verde M-ar mulțumi dacă cea de-a treia directivă ar avea o durată de viață de măcar 10 ani. Dinamica din acest domeniu în 2006-2007 era foarte uh, mare și nu, nu ne puteam nu puteam pre, prevedea în 2006-2007 ce se va întâmpla în decurs de 10 ani. Noi dorim să organizăm o conferință a președinției pe tema protecției minorilor. Este o problemă clară este o prioritate importantă pentru președinția slovacă în contextul revizuirii directivei. În calitate de președinție rotativă, noi trebuie să ținem seama de opiniile statelor membre. Noi însă subliniem importanța reglementării acestui domeniu. Aceste regulamente s-ar uh, referi nu doar la serviciile de emisie TV, ci și la platformele online. Opinia Slovaciei în calitate de președinție rotativă este următoarea. Noi suntem pentru protecția minorilor și din cauza motivelor pe care le-am subliniat în intervenția mea. Este cel mai mare grup țintă, precum și cel mai vulnerabil grup țintă al televiziunilor. Cred că este datoria noastră să-i apărăm. Azi dimineață m-am uitat la BBC din uh, întâmplare și am văzut un sondaj cum că majoritatea conținutului media este Uh, accesat prin smartphone-uri, nu la televizor. Și acest lucru este valabil nu doar pentru tine, ci și pentru toate categoriile de vârstă. Trebuie să ne concentrăm pe, nu doar pe televizor așadar, ci și pe diversele platforme online, de exemplu YouTube și așa mai departe. Apoi în ceea ce privește accesibilitatea, aș dori să spun că trebuie să acceptăm că la ora actuală revizuirea directivei nu include cerințele de accesibilitate. Comisia în luna decembrie a propus un proiect de directivă pentru accesibilitate care include și serviciile media audiovizuale. Acum dezbatem aceste chestiuni la nivel de grup de lucru. În contextul uh, Consiliului pentru con, protecția consumatorilor. Dacă la urma urmei chestiunile de audio-video audio vor fi excluse din directiva respectivă, noi vom încerca să colaborăm cu Comisia sau să forțăm Comisia, forțăm mâna Comisiei cumva să avem o dezbatere pe această temă. E nevoie să vorbim despre cerințele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Și atunci noi, vom, uh, noi ne vom gândi să includem chestiunile acestea în, uh, revizuire, în procesul de revizuire al directivei respective. Mulțumesc. Cum îi dau cuvântul domnului Plavcean. Mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să combin răspunsurile mele doamna Verheim, doamna Camerver și doamna Trupel mi-au adresat niște întrebări. Erasmus Plus este într-adevăr unul dintre cele mai de succes proiecte ale Uniunii Europene. Dacă țin bine minte statisticile, datorită acestui program, aproximativ 3 milioane de tineri au avut oportunitatea de a călători în afara țărilor lor de origine și eu consider că impactul acestor, acestui program este enorm. Este un impact important pentru un întreaga Uniune Europeană. În ceea ce privește propunerile și sugestiile prezentate de către onoratele europarlamentare, creșterea bugetului, bine, președinția slovacă este în favoarea acestei idei, însă mm, doar din cauza faptului că este unul dintre, dintre cele mai de succes programe. În ceea ce privește administrarea acestui program și gestiunea sa, trebuie să ne dăm seama, trebuie să înțelegem faptul că el cuprinde șapte programe aproximativ, care înainte erau separate, așadar există o povară administrativă destul de mare. În ciuda acestui fapt, există 16 instrumente electronice digitale utilizate pentru administrarea și gestiunea programului. Am înțeles că utilizarea acestor instrumente în acest context, pe de o parte, a dus la reducerea um, hârțogăriei, însă, pe de altă parte, utilizarea acestor instrumente este o provocare și este o activitate cronofagă și poate duce la foarte multe erori. Anul acesta noi vom ajunge la punctul de la jumătatea perioadei și există anumite birouri naționale care, funcțion- care lucrează cu acest program și care sunt deja în curs de a pregăti analize care vizează povara administrativă, deficiențele, erorile pe care le întâlnesc în decursul uh, gestiunii programului. Cred că după ce vom corobora aceste analize, vom putea reduce anumite povere administrative în acest program. Doamna Verheyen s-a referit la acest lucru și aș dori să spun că pe viitor vom mai simplifica administrarea acestui program. Nu doar în ceea ce privește administrarea, ci și în ceea ce privește raportarea și chestiunea asemănătoare. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri și acum am să-i dau cuvântul colegei Ștroevski. Dumnezeu este raportarea noastră pe buget. De domnul Stroevski este raportorul nostru pentru buget. Este o problemă foarte dificilă. Doamnă președinte, stimați miniștri, eu am speranțe foarte mari pentru președinția slovacă. Am așteptări foarte mari, pentru deoarece știu că pentru Slovacia cultura și educația sunt extrem de importante. De aceea eu sunt optimist în ceea ce privește rezultatele pe care le va înregistra această președinție. Am două întrebări. În primul rând, președinția întotdeauna a fost prezentă când era vorba de promovarea propriei țări, fie că e vorba de Slovacia sau de Bruxelles. Pot avea loc diverse evenimente care să surprindă Europa. Ce ați pregătit uh, pe plan de activități culturale, evenimente culturale, ce doriți să promovați? Și o a doua întrebare, sau mai degrabă o sugestie adresată Ministrului Culturii. În anul 2012, în luna martie, a avut loc un incendiu. Un uh, castel din Krasna Horca a ars. Acoperișul a fost distrus. Au fost distruse și anumite exponate. Țin minte că a fost foarte dificil să obținem fonduri rapid în așa fel încât să reconstruim și să reparăm acest uh, acoperișul acestui castel minunat. Comisia Europeană continuă să taie ajutoarele potențiale care ar putea fi acordate pentru renovarea siturilor istorice care au fost distruse în astfel de tragedii. Și în Asiria a avut loc un uh, cutremur care a avut efecte similare. Așadar, trebuie să ținem seama de ceea ce s-a întâmplat la Krasna-Horca, în așa fel încât să tragem un semnal de alarmă. Avem nevoie de o rezervă ca să avem uh, reacții mai rapide și mai eficiente în acest gen de situații. Și eu am fost ministru în acest domeniu și știu că este dificil și sper că veți uh, avea mult succes. Vă mulțumesc. Colega Libaci, care cuvântul? Liba, Libacica. Mulțumesc foarte mult! A fost o plăcere să vă ascult intervențiile. Am o întrebare pentru domnul Plavcean. În prezentarea dumneavoastră, v-ați referit la sprijinirea talentelor. Este una dintre prioritățile transversale. Ați putea să ne dați mai multe detalii cu privire la cum vor fi puse în aplicare aceste priorități? Copiii sunt uh, victimele diverselor tipuri de inegalități, începând încă de la cea mai fragedă vârstă. Cum veți contracara aceste tendințe? A doua mea întrebare este mai detaliată. V-ați referit la revizuirea cadrului european pentru calificări. Mă îngrijorează acest lucru. Ce intenționați să faceți mai concret în acest domeniu? Vă mulțumesc. Acum aș dori să-i dau cuvântul colegei Șoidrova. Mulțumesc foarte mult, mă bucur să le urez bun venit colegilor slovaci. Avem foarte mult în comun cu această țară. Stimați miniștri, am câteva întrebări pentru dumneavoastră și câteva comentarii. În primul rând, câteva întrebări adresate Ministrului Culturii. Nu am să mă refer din nou la directiva audio-video. Ați descris-o în termeni foarte buni, inclusiv care este viziunea dumneavoastră pentru această directivă. Aș dori să mă refer acum la anul european al culturii și și domnul Zdroieschi a făcut referire la el. Ce planuri aveți? Ce idei noi veți introduce? Cultura în Europa este o provocare și trebuie să ne pregătim bine pentru acest an al culturii. Contribuții pentru evenimente vor proveni și din partea programului Europa Creativă. Aș dori să vă cer să vă asigurați că anul 2018 va fi bine pus la punct și că va exista posibilitatea de a oferi sprijin financiar pentru evenimente specifice. Rezultatul, într-adevăr, trebuie să comunice cu cetățenii europeni și să sublinieze patrimoniul cultural al Europei. Cu cât începem mai repede să ne pregătim, cu atât vor fi mai bine pregătite țările membre și evenimentele în sine. Trebuie să înțelegem acest lucru. Acesta este apelul pe care îl fac. Domnule Plavcean, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat prioritățile dumneavoastră. Eu cred că următoarele șase luni în care veți lucra cu noua agenda privind aptitudinile sunt uh, o perioadă foarte importantă. Am câteva recomandări. Există mai multe recomandări în acest domeniu pentru Consiliu, de exemplu, recomandarea de a introduce garanții pentru noile aptitudini. Aici e vorba de o revizie și de un document nou. Nu știu, nu vreau să intru în detalii, aș dori doar să spun că este o sarcină extrem de importantă și noua agenda privind uh, competențele, în opinia mea, include și o întrebare extrem de importantă. Ați vorbit despre recunoașterea aptitudinilor uh, absolvenților de facultate. Însă se ignoră foarte mult procesul de la Bolonia, așadar vă urez foarte mult succes în acest domeniu, pentru că uh, sistemul de la Bolonia unește Europa. El conectează spațiul universitar și academic european. Trebuie să îmbunătățim acest sistem, nu trebuie să îl ignorăm în momentul în care lucrăm la un nou document. Parlamentul European va lucra pe acest dosar, noi vom pregăti un raport și sunt sigură că vom dori să îmbunătățim sistemul. Noi considerăm că pentru viitorul Europei, pentru o mai bună educație și o mai bună șansă de angajare, este extrem de important. Vă mulțumesc foarte mult. Acum colega Șmalcova. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă alătur și eu celor care sunt optimiști. Aceia care au spus că președinția slovacă va înregistra multe succese. Ceea ce au spus stimații miniștri cred că sunt garanții și cred că promisiunile lor vor fi și uh, îndeplinite. Aș dori să le mulțumesc, să-i mulțumesc Ministrului Culturii, care a subliniat importanța culturii în Europa zilei de azi. Suntem copleșiți de probleme în fiecare zi și nu trebuie să uităm de cultură. Soluția pentru toate formele de radicalizare este cultura noastră, pe care trebuie să o dezvoltăm. Așadar, domnule Maderici, în spusele dumneavoastră văd o garanție cum că Consiliul va lucra în acest domeniu și în decembrie sper că vom uh, evalua ce am făcut în uh, aceste șase luni care ne așteaptă și vom spune că am făcut pași înainte. Deci eu am încredere în dumneavoastră. Domnule Plavcean, Vă mulțumesc pentru faptul că ați subliniat uh, politica pentru tineret. Am participat la mai multe conferințe organizate de tineri și m-a întristat puțin să constat că nu se aflau acolo oameni care ar fi putut să discute mai bine cu europarlamentarii. Când am mers și la Strasburg am constatat că există multe mulți tineri care doresc să fie implicați și ei trebuie să fie aduși în uh, ei trebuie să fie implicați în acest proces. Eu cred cu tărie că cele spuse de domnul Fisa săptămâna trecută la Strasburg sunt adevărate. În momentul în care ne dorim o politică transparentă față de cetățeni în acest domeniu, e bine, politica pentru tineret trebuie și ea luată în considerare. Ați vorbit și despre talente. Colega mea din Polonia deja a pus o întrebare în acest domeniu, așadar am să trec peste ea. Vă mulțumesc. Doamna Evans, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări. M-a bucurat să constat că ați uh, subliniat importanța diversității culturale, domnule Macerici. Aș dori să atrag atenția asupra limbilor minoritare. Dumneavoastră ați putut vorbi în limba dumneavoastră în Parlament. Eu sunt din țara Galilor, însă nu pot vorbi în galeză, pentru că are doar statut cooficial, nu statut complet oficial în Regatul Unit. Așadar, când vorbim despre comunicare și incluziune, chestiunea limbilor minoritare nu trebuie să fie ignorată. Dacă chiar dorim să comunicăm cu oamenii, trebuie să vorbim pe limba lor, literalmente. A doua chestiune pe care doream să o menționez este de natură mai generală. Unul dintre principiile pe care se bazează președinția dumneavoastră e acela de a atinge rezultate tangibile, în așa fel încât să le demonstreze cetățenilor europeni cum au un impact uh, concret proiectele comune europene asupra calității vieții. Eu vin din țara, țara Galilor, din Regatul Unit, și recent o mare parte a țării Galilor a votat să părăsească Uniunea Europeană. Eu am făcut campanie pentru partea de a rămâne în Uniunea Europeană, deoarece din punct de vedere social și economic, țara Galilor ar duce mai bine în Uniunea Europeană. Însă, referendumul a avut loc și majoritatea dorește să părăsească Uniunea Europeană. Regatul Unit plănește să părăsească UE. Iată, este important să înțelegem cum poate să aibă un impact Uniunea Europeană asupra vieții cotidiene a oamenilor. De multe ori, în multe locuri din țara mea, nu am reușit să demonstrăm acest impact important al UE asupra vieții oamenilor. Cred că este o problemă majoră pentru întreaga Uniune Europeană, bineînțeles, dar mai ales în ceea ce privește munca noastră de la, acest, de la această comisie, munca noastră în domeniul tineretului, care au un rol important de jucat în viitorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Grazie, eh, condivido collega. Vă mulțumesc, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Domnul Juliu, Julo, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, întrebarea mea se referă la accesibilitatea, un subiect pe care l-am tratat în dimineața aceasta. Știți că Parlamentul European este foarte sensibil la drepturile persoanelor cu handicap și la accesul la cultură infrastructură uh, pentru persoanele cu dizabilități în general. În februarie 2016 am votat o rezoluție prin care ceream Uniunii Europene să ratifice tratatul de la Marrakesh. Acesta spune accesul la cărți pentru uh, orbi. Uh, Uh, din păcate, la trei ani după semnătura sa, acest acord nu a fost ratificat pentru că este blocat de către Consiliu. Canada este ultimul dintre state sau este statul care cel mai recent a ratificat acest uh, acord. Mie mi se pare trist faptul că, iată, Uniunea Europeană nu se grăbește să ratifice acest document uh, esențial. Și <laughs> ca să vedeți uh, ce paradoxală este situația, uh, Corea de Nord este unul dintre statele care a ratificat cel mai rapid acordul. Întrebările mele. În primul și în primul rând vreau să întreb uh, dacă președinția slovacă va lupta pentru deblocarea situației, dacă se va asigura că Uniunea Europeană poate ratifica cât mai repede cu putință acest tratat. În al doilea rând, în, cad- în cadrul reformei drept, uh, drepturilor de autor, o reformă care va fi prezentată în toamnă, vreau să vă întreb dacă vă veți asigura că tratatele de la Marrakesh vor fi și ele integrate în, a, în această revizie. Mulțumesc! Urmează domnul Venta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. Vă mulțumesc uh, pentru prezentarea priorităților dumneavoastră. Mă bucură tare mult faptul că sportul și diplomația prin sport sunt uh, printre uh, prioritățile dumneavoastră. Spuneați că uh, sportul poate contribui la incluziunea socială a refugiaților, fapt care mă bucură extraordinar. Mă bucură de asemenea faptul că doriți să descoperiți și să încurajați talentul am o întrebare pentru ministrul uh, Plavcea. Eu consider că educația și formarea acestor talente este absolut esențială. Vreau să vă întreb uh, care este poziția dumneavoastră pe marginea educației. Uh, favorizați învățământul dual sau ce alte alternative aveți pentru încurajarea tinerelor talente? Vreau să le mulțumesc uh, colegilor și le dau uh, imediat cuvântul domnilor miniștri, dar nu înainte de a adresa și eu două întrebări. Ați văzut că prezentările dumneavoastră au fost ascultate cu uh, mare interes de către colegi. Ați văzut câte teme intră în portofoliul de activități al uh, comisiei noastre. Dar temele cele mai importante în momentul de față uh, sunt uh, trei la număr. În primul și în primul rând, directiva serviciilor mass media audiovizuale. Propunerea va fi prezentată comisiei noastre în toamnă. Bineînțeles, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca discuțiile noastre să se încheie înainte de finele anului. Deci, pe parcursul președinției slovace, cu siguranță se va ajunge la o concluzie. Ne bazăm și sperăm că ne veți uh, sprijini în eforturile uh, noastre. Trebuie să tratăm o serie de teme în cadrul acestei directive, precum uh, incitarea la ură, platformele, protecția tinere, tinerilor. Uh, de asemenea, eliminarea barierelor este absolut uh, esențială și sper că vom uh, lupta împotrivă pentru includerea tuturor acestor teme în directiva serviciilor mass media audio-vizuale. După aceea, patrimoniul cultural. Așteptăm în continuare o propunere legislativă din partea Comisiei pe tema aceasta. O așteptăm din păcate, Comisia încă nu ne-a oferit ceea ce ne dorim. Și cu atât mai tristă este situația cu cât uh, în uh, bugetul Uniunii Europene nu s-a găsit niciun euro, măcar un eurocent pentru uh, activitățile de protecție a patrimoniului cultural. Am luptat, am luptat uh, pentru obținerea de fonduri măcar în 2018 pentru temele acestea. Trebuie uh, să ne gândim că acest patrimoniu cultural este esențial nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga umanitate și iată, Comisia Europeană nu a reușit să găsească nici un eurocent pentru aceste uh, teme. Proiectele care au uh, au existat deja, oricum erau uh, subfinanțate. <clears throat> Lucrurile se vor înrăutăți și mai tare pe viitor. Vreau să vă întreb dacă mm, doriți să faceți ceva pentru ameliorarea situației Domnul Zroievski a depus uh, un proiect cu privire la prote protejarea patrimoniului cultural din bazinul Mării Mediterane. E absolut, absolut esențial să venim cu acțiuni în momentul de față. Și, și la Strasburg, mi se pare, delegația pentru Mașrec a tratat uh, subiectul. A existat o întâlnire cu, arhe- cu o doamnă arheolog din Siria, care trăiește în exil în uh, Strasburg. Uh, și la aceeași întâlnire au participat și o serie de alți experți, printre care un expert în drone, cu respectivele drone, în momentul de față, se încearcă cartografierea uh, Um, siturilor arheologice din uh, Siria. Știm că s-au uh, petrecut lucruri abominabile acolo și toate părțile implicate în conflict se fac vinovate de aceste abuzuri și de distrugerea uh, patrimoniului cultural. E clar că situația este urgentă, e nevoie de acțiuni urgente. În momentul de față se evaluează situația din Siria, dar e clar că acțiunea e, trebuie să, să vină și asta cât mai curând cu putință. Comisia Europeană trebuie neapărat să vină cu o propunere cu privire la importul de uh, Uh, de bunuri culturale din statele terțe. Uh, sper că ne veți sprijini în demersurile noastre. Și acum o întrebare pentru domnul uh, ministru al culturii. Noi luptăm foarte mult pentru sport, am, avem și un studiu sau am comisionat un studiu cu privire la dopaj. Poate că ne-ați putea spune mai multe despre tema aceasta. După aceea, Erasmus Plus trebuie neapărat uh, protejat. Trebuie protejate de asemenea uh, Europa pentru cetățeni și Europa creativă. Prea puține fonduri ni s-au oferit la aceste linii bugetare. Cu, cu banii aceștia nu putem să facem prov- față provocărilor cu care ne confruntăm. Uh, tendința este una descendentă în ceea ce privește alocarea de fond, fonduri pentru aceste program, programe. Dumneavoastră, oare puteți să schimbați această tendință? Uh, lucrurile trebuie să se schimbe. E important și pentru Parlamentul European, uh, dar și pentru celelalte instituții europene. Parlamentul European va veni cu un raport cu privire la funcționarea acestor programe. Raportul va veni în curând. Uh, dar e clar că trebuie să lucrăm împreună. Noi avem o strategie și sperăm că ne veți uh, sprijini în continuu sau ne veți sprijini în următoarele luni. Mai întâi de toate domnul Madaracic și după aceea domnul uh, Plavcean. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări interesante, pentru toate sugestiile făcute. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc doamnei Smolcova pentru susținerea pe care ne o oferă. Sper că președinția slovacă nu, va, nu ne va dezamăgi pe noi toți. Domnul Zdroiovski a adresat o întrebare care dovedește cât se poate de clar că este conștient de ce se întâmplă pe plan uh, cultural în Europa Centrală și de Est. Am colaborat cu domnia sa, mi-a servit drept model uh, din multe puncte de vedere. Știu cât de mult a luptat pentru a obține uh, fonduri pentru cultură. Întrebarea cu privire la evenimentele culturale. Eu vorbeam despre importanța diplomației prin cultură și uh, uh, am spus că cultura ne poate ajuta să legăm relații strânse atât cu uh, actorii din afara Uniunii Europene, cât și noi, între noi, uh, la nivelul Uniunii Europene. Și tocmai de aceea am uh, pregătit o serie de evenimente culturale care vor fi organizate atât uh, în Slovacia cât și în alte uh, state membre. Pe 7 iulie, poate ați aflat, am organizat un concert la Bruxelles. Dintre, cele, dintre din pleiada de evenimente, aș vrea să menționez un exemplu, o dovadă de, de cooperare pe palier cultural între președinția olandeză și cea slovacă, și anume, cu două săptămâni în urmă, într-unul dintre muzeele din Bratislava, am uh, inaugurat o expoziție a uh, marelui uh, pictor Miro. Este o dovadă de bună cooperare, pentru că această expozi- uh, expoziție a fost uh, pusă pe picioare alături de președinția olandeză. Am urmat până la urmă exemplu dat de președinția an, a, anterioară și încercăm, uh, pornind de la exemplul uh, uh dat de ei, să Uh, continuăm în același fel. Încercăm să punem cultura cât mai mult în uh, prim plan și prin intermediul acestor evenimente culturale să ne apropiem noi între noi. Vom colabora, bineînțeles, cu trioul uh, de președinție ale Consiliului European. Nu peste mult timp voi inaugura o expoziție Uh, de artă slovacă la Roma. Ați vorbit despre situația, despre evenimentul nefericit uh, uh, care a implicat distrugerea unui castel important din Slovacia. Da, într-adevăr, așa ceva se întâmplă, se întâmplă și altundeva, din păcate. S-a vorbit despre anul european al patrimoniului 2018. Așteptăm în continuare uh, o propunere concretă din partea comisarului Navracici. Doar după, această, după ce această propunere ne va parveni, vom putea începe să găsim banii necesari pentru acest eveniment. Dacă banii nu vor fi suficienți, atunci uh, totul se va rezuma la niște declarații frumoase scrise pe o hârtie. Vom lucra, bineînțeles, cu Parlamentul European. Nu știu încă dacă va fi nevoie de o realocare a unor fonduri de la alte rubrici buget, bugetare. Dar odată ce o astfel de prioritate se coagulează, suntem obligați să găsim finanțarea necesară. Știm prea bine că un an cultural, uh, un an european al uh, patrimoniului nu se referă neapărat doar la cultură, ci se referă la o serie de alte subiecte, migrație, uh, societate, etc. Și toate lucrurile acestea sunt, trebuie neapărat tratate. Doamna Evans vorbea despre limbile minoritare. Ei, în Slovacia există minorități importante care se bucură de drepturi în ceea ce privește educația și cultura. Bineînțeles, pe parcursul președinției noastre nu uh, vom ezita să tratăm subiectul acesta. În Slovacia încercăm să uh, creăm un fond cultural pentru susținerea minorităților și uh, Bineînțeles, programele care vizează limba minorităților vor fi de asemenea incluse în acest fond. În Slovacia, de altfel, avem pentru prima dată la guvernare un partid al unei minorități și anume minoritatea maghiară. Iată, aceasta este situația pe care o avem în, în Slovacia în momentul de față și iată, lucrurile stau, sunt roz. Se vorbea de asemenea despre acordul de la Marrakesh și despre accesibilitate. Într-adevăr, și din punctul nostru de vedere, subiectul acesta este unul important. Trebuie să încercăm să le ajutăm pe persoanele cu dizabilități. Știm că dosarul este blocat în momentul de față, dar după uh, hotărârea care va fi pronunțată de către Curtea Europeană de Justiție, lucrurile vor, se vor pune din nou în mișcare. Noi încer- vom încerca, după obținerea unei propuneri din partea Comisiei, să facem tot ce ne stăm putință pentru ca acest acord să fie ratificat cât mai curând cu putință. Sper că acestea erau întrebările care mi-au fost adresate. Mulțumesc și acum urmează ministrul Plavcean. Mulțumesc veľmi pekne. Otázke talentu. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În ceea ce privește chestiunea talentului, domnul Venta, doamna Smolcova și doamna Livățca au pus întrebări în acest sens. Și e adevărat că inegalitatea îi afectează pe copii încă de la vârste fragede și știm că această inegalitate are consecințe negative pe întreg parcursul vieții. Iată de ce președinția slovacă consideră că este o chestiune esențială promovarea și descoperirea talentului, însă nu doar pentru cei care au dat dovadă de talent, pentru că sunt dotați pentru sport, pentru matematică sau pentru că uh, au participat la concursuri naționale sau internaționale, ci dorim să descoperim talentul pentru fiecare persoană uh, prin caracterul lor și să avem o imagine completă asupra fiecarei persoane pentru a-i ajuta să se dezvolte, să le arătăm că sunt unici și după aceea în viața lor personală să poată um, să dezvolte ceva specific și excepțional. Va exista și o conferință pe această temă referitoare la promovarea și dezvoltarea talentului în septembrie la Cosițe și uh, atunci vom avea ocazia să dezbatem în profunzime acest uh, element. Așteptăm uh, să uh, avem o prezență foarte ridicată la această conferință și mulți experți. Încercăm să vedem și care sunt uh, talentele nedescoperite pentru ca acești copii să le poată utiliza mai târziu în viață. În ceea ce privește cadrul european de uh, calificări uh, profesionale, vă dați seama că e nevoie pe piață de noi competențe, de noi abilități, de fiecare dată altele și Asta înseamnă că oamenii uh, care doresc să fie angajați trebuie să-și dezvolte aceste abilități. Cadrul european al calificărilor profesionale alături de cel național ne poate ajuta pentru a face o comparație între ele și pentru a crește mobilitatea forței de muncă, pentru că până la urmă această mobilitate este un adevărat pilon al Uniunii Europene. De aceea trebuie să facem o revizuire a acestui cadru pentru a ține cont de nevoile pieței. Și președinția slovacă va reprezenta um, un facilitator la nivelul Consiliului pentru un proces de revizuire al acestui cadru. Și acum, în ceea ce privește întrebarea doamnei Soidrova, Într-adevăr, Comisia va publica la anul în cadrul acelui pachet de competențe un program de modernizare pentru învățământul superior și va ține cont acolo și procesul de la Polo Bolonia. Eu reprezint uh, Slovacia încă de la început în uh, grupul de lucru uh, legat de procesul de la Bolonia și monitorizăm îndeaproape rezultatele acestui grup, care se întâlnește de două ori pe an. În acest grup vom dezbate probabil și despre uh, documentele Comisiei legate de modernizarea educației și procesul de monitorizare a procesului de la Bolonia. Pentru că și Comisia a redactat documente pe această temă. Există multe teme importante atunci când e vorba de modernizare, de îmbunătățirea calității uh, profesoratului și a formării acestora, Însă noi, la nivelul președinției, încercăm să vedem care este impactul universităților și al centrelor de studii superioare la nivelul regiunilor pentru a face legătura cu autoritățile de stat, cu mediul de afaceri, cu instituțiile și pentru a putea dezvolta și mai mult acest potențial. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste clarificări și pentru răspunsuri. Aș vrea să adresez o întrebare comisiei. Nu știu dacă comisia ar putea interveni, pentru că mulți dintre noi am făcut alizie la comisie. Domnul uh, Filip Van den Bure este șef de unitate la EAC. Nu știu dacă dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, sunt aici în spatele sălii. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și domnilor miniștri pentru această prezentare interesantă și pentru dezbaterea pe care am avut-o. Aș uh, reveni la o chestiune specifică uh, care are de-a face cu faptul că anul 2014 va fi anul european al patrimoniului cultural. Noi la Comisie lucrăm pentru redactarea unei propuneri și sperăm ca ea să fie adoptată aici uh, la timp pentru ca Parlamentul și Consiliul să poată începe lucrările în luna septembrie sub uh, îndrumarea președinției slovace. Vă mulțumim foarte mult pentru susținerea dumneavoastră la Comisia Cult și la Consiliu. Considerăm că negocierile pot merge mai departe foarte rapid. E important ca această decizie să fie luată rapid pentru ca statele membre să aibă posibilitatea să se pregătească din timp înainte de începutul de an în ianuarie 2018. Aș mai adăuga un element, și anume cel referitor la dezbaterea bugetară. Știm că atât Parlamentul cât și Consiliul au insistat uh, pentru a avea resursele necesare pentru organizarea acestui an. Vom vedea până la urmă ce vom include în propunerea Comisiei însă este o chestiune importantă la care va trebui să lucrăm în următoarele luni pentru a ne asigura că găsim uh, fondurile necesare pentru acest an european care este important și pentru noi. Mulțumesc! Da, noi trebuie să lucrăm întotdeauna pentru a obține resursele necesare pentru cultură. Ar fi bine dacă și la comisie ar exista această voință, câteodată ne lipsește. Am să dau cuvântul uh, uh, Petrei, dar uh, pot să spun că noi ne așteptam ca această procedură legislativă să termine înainte de septembrie. Mulțumesc. Recunosc că, iată, m-am simțit provocată și am simțit nevoia să intervin din nou. E inacceptabil ca cei din comisie să aibă nevoie de luni de zile pentru a veni cu o propunere pe care o așteptăm de mult și după aceea, după ce vine cu propunerea respectivă, să ne, cere, să ne ceară nouă celorlalți să ne grăbim. Mi se pare cam... Uh, mi se pare o atitudine cam plină de tupeu, sinceră să fiu. E inacceptabil ca luni de zile să tot cerem această propunere din partea Comisiei și odată ce aceasta ne parvine cu întârziere să ni se ceară de asemenea și să fim obligați să ne grăbim cât mai tare. Uh, nu cred că tema aceasta era chiar atât de complicată. Comisia putea să vină cu o propunere mai din timp. Uh, Uh, și uh, dacă ar fi venit cu propunerea din, uh, din timp, atunci noi am fi avut ocazia să ne gândim de unde am putea lua banii. 2018 bate la ușă și statele membre trebuie să vadă ce pot face cu bugetele lor naționale. Deci, cer Comisiei Europene să vină repede, repede cu o propunere pentru ca și noi să putem să lucrăm. Eu cred că aceste parole sunt condivise de da toți noi e da, toată lumea este de acord. Cu toții suntem de acord cu acest uh, comentariu. Suntem de acord și cu comentariul făcut de domnul ministru și de altfel uh, nu este un secret pentru nimeni, pentru că se vorbise de mult timp despre anul 2018, după aceea propunerea a fost blocată, a fost relansată și știam că aveam și un grup de lucru uh, care lucra la un nivel excelent, în care participau toate guvernele, deci exista deja o muncă preliminară făcută deja. De aceea era important ca propunerea să ne vină la timp și acum trebuie să vedem cum putem uh, apăsa pe accelerație, însă avem nevoie, aveam nevoie de această propunere înainte de luna iulie. E o situație foarte gravă pentru că a, am avut și susținerea președintelui Schulz pentru acest an 2018. Comisia Juncker, în schimb, s-a făcut că nu ne aude și acum uh, ce vom face? vom pierde acest timp atât de prețios, uh, nu doar pentru anul 2017, cât și pentru 2018. Și statele membre sunt foarte interesate de această propunere, vor să coopereze, vor să promoveze propuneri, deci vă rog, trebuie să faceți ceva rapid. Și mă opresc aici. Dacă e necesar, voi transmite o scrisoare domnului comisar, pentru că la nivelul acesta nu ne putem permite să mai pierdem timp și nu putem ajunge la sfârșitul lunii septembrie fără o propunere din partea comisiei. Pur și simplu nu se poate. Așa că vă rog, dacă e nevoie, voi scrie și domnului comisar. Vreau să mulțumesc președinției slovace pentru propunerile interesante pe care le-au făcut. Ne bizuim pe ajutorul dumneavoastră. Sunt multe propuneri cu idei foarte clare, cu angajamente uh, importante și sperăm ca uh, Parlamentul și Consiliul să susțină aceste sectoare de activitate care își merită această, acest interes. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. colleague, we have a very important thing to, to, see, to do. Dragi colegi, mai avem un punct important. Avem acum un raport pe ordinea de zi. Avem un proiect de raport Facem o pauză de două minute. Also, if you can take the floor, thank you. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Începem din nou lucrările. Avem uh, un uh, proiect de aviz foarte important, bugetul pentru exercițiul financiar 2017. Domnul Zdroievski este raportor. Avem uh, trei avize în mandatul pentru trialog pe care l-am adoptat în luna iunie. Avem un aviz uh, cu rezoluție care oferă mandatul pentru negocierea bugetului și după aceea în septembrie vom vota amendamentele și uh, termenul pentru amendamente este 14, deci mâine știu că termenele sunt foarte strânse, însă atrăsesem atenția tuturor colegilor și coordonatorilor. Este o decizie pe care am comunicat-o pe 1 iulie, așa că vă rog să respectați acest termen. Dacă nu reușiți să respectați termenul, puteți prezenta amendamentele direct la Comisia de Bugete până pe 5 septembrie cel mai târziu. Iar mâine Spuneam că uh, până mâine aveți termenul, deci până pe 14 și am să dau acum cuvântul domnului Zdroieschi și după aceea colegilor. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, am foarte puțin timp la dispoziție pentru că este deja 11.25, deci voi încerca să fac un rezumat al elementelor esențiale. În primul rând, o chestiune de procedură. Doamna președinte va informat în legătură cu termenele de care dispunem pentru prezentarea amendamentelor. Sunt termene foarte strânse. În al doilea rând, munca făcută la acest aviz s-a făcut în condiții excepționale, dificile, pentru că a existat foarte multă presiune asupra raportorilor pentru a prezenta un aviz față de un buget pe care nici măcar nu-l aveam și chiar eu am uh, refuzat să particip la o astfel de procedură până când nu am avut în față proiectul de buget care a fost uh, prezentat în ultima clipă. Deci avizul a fost uh, elaborat bazându-ne pe buget, pe bugetul potențial, să zic așa. Deci uh, suntem uh, foarte mulțumiți să vedem uh, care este cota pe care o avem pentru Erasmus Plus, care nu numai că se menține, ci a și crescut cu 16% și pentru Erasmus Plus trebuie să spunem că am reușit să obținem tot ce ne doream. Am redus plățile care erau restante, deci situația este destul de bună și pentru cele care au mai rămas, situația nu mai este atât de bună. Europa creativă, Europa pentru cetățeni, aici am obținut un buget mai mare, am generat și rezerve suplimentare pentru alte programe și pentru că avem astfel de rezerve, schimbările făcute pentru aceste două inițiative, Europa Creativă și Europa pentru Cetățeni, planurile deci nu sunt atât de bune. Încercăm, deci, să obținem o îmbunătățire a situației, mai ales că vorbim aici de uh, procentaje foarte reduse, dar sunt esențiale din punctul de vedere al celor două programe. Lipsesc în special resursele necesare pentru noi proiecte pilot și din resursele pe care le avem deja, acestea nu, nu pot fi trecute în finanțare fixă, pentru că nu există resurse suplimentare și pentru proiectele pilot nu au fost alocate resurse. Deci situația nu este deloc ușoară. Iată de ce în avizul meu vorbim pe de o parte despre uh, reprezentarea proiectelor ce se întâmplă de ambele părți în, uh, la nivelul Comisiei și a Parlamentului, pentru că în ceea ce privește termenele la nivelul Parlamentului situația este destul de dificilă, pentru că a trebuit să lucrăm asupra bugetului în uh, condiții extrem de dificile, cu un ritm susținut și toată lumea, bineînțeles, a avut de suferit. Oricum, avem uh, o, o viziune pozitivă asupra programului Erasmus+, Plus, uh, pentru că era un program cu oarecare reușită, deci era important pentru noi. În al treilea rând, ne manifestăm îngrijorarea față de lipsa de resurse pentru ceea ce a mai rămas din marjele de la proiectele pilot. Sunt uh, sume importante, deci și aici suntem nemulțumiți. În ultimul rând, am dorit să subliniem că, ținând cont de criza uh, migratorie și criza refugiaților, de amenințările teroriste, credem că ar trebui să sporim rolul diplomației culturale. Acest element uh, se reflectă și în comunicarea Comisiei și suntem absolut de acord cu el. În ultimul rând, așa cum spunea doamna Camerevert la sfârșitul dezbaterii anterioare, avem nevoie de resurse suplimentare și cât mai repede cu putință pentru anul 2018 pentru a putea pregăti anul european al patrimoniului cultural. Și nu am să intru acum uh, în detalii la alte elemente pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Dacă aveți uh, sugestii și comentarii, vă rog să mi le trimiteți. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste informații, pentru toate detaliile pe care ni le-ați dat în legătură cu strategiile în domeniul culturii în cadrul bugetului pe 2017. Am dezbătut această chestiune și cu coordonatorii. La rubrica 3, de exemplu, nu mai avem niciun fel de marjă. Este de-a dreptul de neacceptat. Avem și cele două programe, Europa pentru cetățeni și Europa creativă, care sunt uh, subfinanțate. Toată lumea, cetățenii, asociațiile, uh, toată lumea este frustrată și am dorit să știm dacă Comisia de Bugete ar putea spori plafonul la rubrica 3 pentru că e practic uh, aici o luptă care se duce între Uh, fonduri sărace. Deci avem aici și criza migrației și altele. Mulțumesc, domnul Morgano, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Uniunea Europeană trece printr-o perioadă dificilă și rezultatul uh, referendumului din uh, Regatul Unit ne confirmă acest lucru, însă în continuare cerem resurse și cerem mai multă reușită de la programele din domeniul educației, al culturii și așa mai departe. Însă cum putem face acest lucru? Trebuie să susținem aceste rezultate și cu o finanțare potrivită. De atât de ce sunt de acord cu raportorul care spune că rezultatele pozitive uh, sunt importante, de exemplu, la Erasmus+. Plus Însă avem alte programe precum Europa Creativă, unde există un deficit. Și mai există și o altă întrebare pe care ar trebui să ne punem cu toții aici la Comisia de Cultură, și anume dacă s-au stabilit obiective clare în acest sector pentru că obiectivele s-au fixat, însă mă întreb dacă există și resursele suficiente pentru a atinge aceste obiective. Dacă nu ne punem această întrebare cu cu tărie, atunci uh, poate lumea crede că totul va veni așa din pură inerție, însă e imposibil așa ceva. Poziția noastră este oarecum unanimă. Dorim locuri de muncă pentru tineri, locuri de muncă uh, de calitate, dorim o dezvoltare a industriilor culturale creative, însă, în același timp, suntem conștienți că dacă dorim ca tinerii europeni să participe în viața publică, să fie cetățeni activi, să avem o societate inclusivă, atunci toate aceste aspecte culturale sunt absolut necesare. Educația și sportul sunt elemente esențiale și pentru refugiații și imigranții care vin din alte țări. și avem nevoie de rezultate imediate. în toate aceste domenii care au de-a face cu Europa cetățenilor și Europa creativă. Așa că aș face o sugestie, o sugestie pentru programul Erasmus+. Există agenții la nivel național, cum ar fi, de exemplu, cea belgiană, care a, se confruntă cu probleme, au primit mai multe cereri din partea NGO-urilor. Am văzut că la acest capitol a, sumele au fost crescute un pic, însă nu s-a rezolvat problema specifică pentru Belgia. Dacă se recentralizează Uh, fondurile la uh, chestiunea cheie numărul 2, atunci s-ar putea soluționa problema Belgiei. Și se vorbește și despre diplomația culturii, um, care îi se recunoaște toată importanța. Și raportorul are dreptate atunci când spune că anul european, anul 2018, anul patrimoniului cultural, trebuie să fie susținut de o inițiativă pe măsură. Suntem absolut de acord. Vorbim și despre proiectele pilot. Grupul socialist, grupul nostru, știe că la nivelul comisiei nu s-a prezentat încă o evaluare oficială. Însă noi, grupul nostru, nu dorește să avem și mai multe întârzieri față de această inițiativă. Nu dorim ca întârzierile să pună în pericol, practic, această inițiativă. Chestiunile bugetare legate de bugetul european și în cel național sunt absolut esențiale. Politica trebuie să țină cont de ele și să ajute la găsirea soluțiilor potrivite. Și am senzația uneori că nu facem decât să descriem problemele, însă practic aici, la nivelul Parlamentului, ar trebui să mergem mai departe. Avem nevoie de critici, dar trebuie să găsim și soluții pentru a depăși aceste obstacole, pentru că altfel uh, vom uh, rămâne în acest uh, cerc, cerc vicios. Și această problemă nu este valabilă doar pentru 2017, se va repeta și în 2018 și 2019. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră și acum domnul Dombrovski. Domnul Giambaschi, mulțumesc, doamna președinte. Îmi dau seama că numele meu de familie e greu de pronunțat și sunt obișnuit să ascult tot felul de versiuni. Doamna președinte, dragi colegi, Domnule Zdroievski, trebuie să adoptăm bugetul în cadrul unei discuții mai largi la Parlamentul European. Însă se pare că aici uh, dezbaterile nu au uh, o versiune prea formală. Dezbaterea adevărată are loc uh, la Consiliu mai degrabă, acolo unde fiecare stat încearcă să-și protejeze propriile interese, iar Parlamentul European pledează și el pentru o creștere a bugetului. Și Bulgaria ar dori uh, să obțină o creștere pentru bugetul pentru propria noastră țară, însă trebuie să dăm dovadă de realism și n-ar trebui să încercăm să avem cheltuieli acolo unde nu putem. Și dacă ținem cont și de această navetă lunară între uh, Bruxelles și Strasburg, care este atât de costisitoare, trebuie să vedem unde putem crește fondurile și unde nu. Grupul meu dorește o finanțare durabilă a Uniunii Europene și o centrare a resurselor pe proiectele cele mai importante. Trebuie să revizuim bugetul pentru a ține cont de provocările actuale și aceasta ținând cont în special de Brexit. Orice investiție în educație, în formare, în cercetare, poate și va aduce o creștere la nivelul ocupării. Trebuie să creștem uh, bugetul, însă trebuie să ne centrăm pe acele proiecte uh, care pot să, dea, pot să dea randament bun. Mulțumesc, doamna Trupel. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului și am să mă centrez pe cele trei programe mari pe care le avem. Am mai avut mai multe uh, dezbateri pe această temă și chiar dacă la Erasmus Plus avem uh, uh, o creștere nu este suficient. Acum, cu criza refugiaților, practic um, există un motiv foarte bun pentru ca Erasmus Plus și Europa uh, cetățenilor, Europa creativă, mă scuzați, să, să se implice și mai mult cu refugiații. Deci avem nevoi suplimentare care trebuie finanțate. Iată de ce propunem această creștere de 15% pentru cele trei programe, pentru că au existat reduceri la nivelul bugetului de 20%. Și chiar dacă depășim plafonul, cred că din motive politice, pentru că noi, Comisia Cult, ne-am luat un angajament foarte clar în acest sens, cred că ar trebui să dorim un buget uh, mai mare pentru aceste programe. Pentru proiectele pilot vom face de asemenea propuneri și pentru că avem o propunere de proiect uh, pilot în comun în legătură cu Euronet. Cred că este foarte important să arătăm Comisiei că acest uh, program este important pentru noi și că nu acceptăm nicio propunere a Comisiei care să nu țină cont de dorințele noastre și avem nevoie de o mai bună comunicare la nivel european și de aceea această rețea de radiodifuziune este esențială. Avem nevoie de un angajament clar din partea Comisiei CULT în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să fim într-adevăr foarte ambițioși și acum domnul Maragal, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că sunt absolut de acord cu cele spuse de doamna Trupel și cu propunerile concrete care s-au făcut uh, aici. Însă aș face și un comentariu mai general. Lucrăm practic pe marginea acestui buget uh, oarecum în gol, pentru că nu avem o propunere din partea Consiliului și facem tot felul de ipoteze plecând de la premiza că vom ajunge la un rezultat uh, final bun. Însă există un grad de nesiguranță uh, foarte mare. Trebuie să ținem cont de faptul că ne aflăm și în cadrul exercițiului de revizuire a CFM-ului, deci acele limite absolute care apar în propunerea Comisiei uh, nu sunt chiar absolute pentru că așteptăm și procesul de revizuire. Deci Comisia noastră și alte comisii parlamentare ar trebui să-și exprime cele mai mari uh, ambiții pentru că facem acest proces de revizuire și trebuie să ajungem la limita maximă din punct de vedere legal și din punct de vedere al uh, potențialului economic. E vorba aici mai degrabă de atitudinea noastră. Și de aceea cred că avizul mm, pe care îl dezbatem astăzi este unul uh, pozitiv pe care îl putem susține. Am văzut uh, că există o creștere de 16% pentru Erasmus Plus și practic uh, asta nu este nimic nou, e pur și simplu o confirmare a ceea ce fusese prevăzut. Deci uh, să nu dăm dovadă de atâta optimism, pentru că era un angajament obținut dinainte. Și sunt de acord cu doamna Trupel că trebuie să existe o adevărată sinergie între uh, Fondul Social European, Erasmus și celelalte programe, pentru că aici există strategiile esențiale în care să participe statele membre și trebuie să se găsească cea mai bună modalitate pentru a, a coordona aceste fonduri, pentru că sunt uh, mulți bani și nu întotdeauna sunt utilizați în modul cel mai eficient. Mulțumesc! Eh, grazie, eh, colega Maregal. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că și comisia va dori să ia cuvântul. Cineva de la DG se află aici. Frederic Fermaier, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor eurodeputați, Comisia ia notă de diversele aspecte menționate în această dezbatere pe marginea proiectului de aviz. Aș dori să vă spun că bugetul pentru Erasmus Plus va crește în mod semnificativ în anii care urmează. 2017, după cum vedeți, este un an în care ne așteptam la o creștere. Creșterile vor continua până în 2020. Mările la pe care le doriți vor sosi. Contextul actual este extrem de schimbător și rămâne de văzut cum va evalua situația. Pentru creditele de plată am fost mai conservatori. Am uh, avut foarte multe astfel de credite în 2016 ca să um, acoperim uh, arieratele și în 2017 2016 situația se stabilizează pentru toate aceste trei programe. Europa Creativă 2017. despre această secțiune numărul 3. Dacă se poate, ar fi bine să crească plafonul la secțiunea 3. Nu avem o marjă. Și pentru acest proiect pilot, atunci, fără o marjă, ar exista riscuri foarte mari. După cum a spus și colegul Zver, dacă 2017 va fi anul în care, într-adevăr, vom hotărâ viitorul acestor programe și anul în care vom revizui aceste programe, atunci trebuie să transmitem un semnal clar prin intermediul acestui buget care sunt prioritățile noastre. De exemplu, Cap, um, Capitala Europeană a Culturii pentru 2017. Avem o nouă reformă și va crește numărul de participanți. Trei orașe în loc de doar două. Există așadar diverse probleme pendinte pe care trebuie să le luăm în considerare. Aș dori așadar să subliniez încă o dată că este o temă extrem de importantă pentru noi. Le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc și comisiei, sper că vom putea colabora bine. Îi mulțumesc și domnului Zdroievski, precum și raportorilor din umbra. Acum, doamnelor și domnilor, continuăm, unii dintre noi, avem uh, o ședință cu ușile închise, întâlnirea coordonatorilor. Îi rog pe cei care nu trebuie să participe să părăsească sala. Vă acordăm câteva minute ca să părăsiți sala. Bonjour. Bonjour.